Buon pomeriggio a tutti. Vi informo. Bună ziua, dragi colegi. Vă informez că întreaga reuniune va fi transmisă în direct pe internet. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Proiectul de ordine de zi a fost distribuit pe 15 ianuarie. Dacă nu sunt obiecții, declar adoptat proiectul de ordine de zi. Al piacere di annunciarvi che secondo am plăcerea de a vă anunța că, în conformitate cu decizia luată de coordonatorii, raportor pentru proiectul de decizie al Consiliului cu privire la încheierea acordului, cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană și din Energia Atomică, este domnul Guy Verhofstadt de la grupul Renew Europe. De obicei nu prea anunțăm uh, numirea raportorului înainte de vot cu puțin timp, însă știți că este o procedură cu caracteristici deosebite și nu am putut să facem anunțul înainte în comisie. Deci dacă nu sunt obiecții, consider această recomandare a coordonatorilor ca fiind aprobată. Prima de dare la parola. Înainte de a-i da cuvântul uh, de a le da cuvântul raportorului și respectiv raportorilor din umbră, aș avea o informare de natură procedurală. Reuniunea extraordinară de astăzi a fost organizată pentru a examina și vota proiectul de recomandare cu privire la uh, aprobarea acestui acord de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Avem o declarație politică care stabilește cadrul viitorilor relații și care oficial nu face parte din acordul de retragere, însă Parlamentul va ține cont de asta așa cum se prevede în articolul 140 din tratat. Prin urmare, noi am um, evaluat și acest text. Așa cum s-a hotărât la conferința președinților, um, vom trece la acest vot, vom avea după aceea ratificarea acestui acord de retragere, și legislația cu privire la uh, retragerea Marii Britanii este în curs de promulgare definitivă acum cu semnarea reginei Elisabeta II. Retragerea va intra în vigoare pe 31 ianuarie anul acesta, prin urmare această procedură trebuie să se încheie până atunci. La plen vom vota aprobarea acestui raport pe 29 ianuarie, înainte ca și în Consiliu să se probe acorduri cu majoritate calificată, deci până în data de 31 ianuarie. Raportorul nostru, domnul Verhofstadt, a prezentat un proiect de recomandare care propune aprobarea proiectului de acord de retragere și acest proiect de recomandare a fost distribuit tuturor membrilor AFCO în engleză miercurea trecută, pe 15 ianuarie, cu un termen pentru prezentarea de amendamente stabilit pentru luni 20 ianuarie la orele 15, 17. Eh, mă scuzați. Nu au fost înaintate amendamente. Celelalte versiuni lingvistice au fost eh, deci, distribuite. 10 comisii parlamentare au adoptat avize sub formă de scrisori. AFET, Incta, EMPLă, INCO, TRAN, AGRI, JURI, LIBE și PETI. Conform articolul 105 alineatul 2 din regulament, uh, sunt admisibile doar amendamentele care au ca scop uh, modificarea recomandării. Însă, cum am spus, nu au fost prezentate amendamente. Articolul 88 din regulament prevede că majoritatea necesară pentru uh, acest raport este majoritatea voturilor exprimate. Lista de vot a fost distribuită pe 22 ianuarie, dar fiindcă nu au fost înaintate amendamente, vom vota acest text al proiectului de recomandare, așa cum ne-a fost el prezentat de raportorul nostru, domnul Verhofstadt. Dincolo de aspectele procedurale, aș avea de spus câteva cuvinte în legătură cu faptul că acest eveniment este un eveniment excepțional. Este un moment istoric, deși nu este un moment plăcut pentru noi. Un stat membru părăsește Uniunea Europeană și nimeni nu sărbătorește acest lucru, asta e clar. Deși respectăm decizia suverană a poporului britanic. Ne pare rău că s-a ajuns la acest rezultat. Uniunea, de la originile sale, întotdeauna mm, și-a luat angajamentul pentru o mai mare integrare, pentru o cooperare mai strânsă și pentru o solidaritate mai profundă între statele membre, cu obiectivul de a consolida economia continentului european și prestigiul său internațional și pentru a asigura prosperitatea cetățenilor. Retragerea Regatului Unit este antiteza acestor principii și obiective. În ultimii trei ani, Uniunea a încercat în continuare să garanteze că retragerea aceasta va cauza cât mai puține pagube pentru cetățeni, companii și instituții. Am lucrat intens pentru a garanta o retragere ordonată. Deși procesul a fost complex și s-au întâmpinat multe greutăți, sunt convins că garantăm acest rezultat prin acordul de retragere negociat dintre UE și Regatul Unit. Și îi mulțumesc negociatorului nostru, Michel Barnier, îi mulțumesc pentru faptul că a colaborat într-o una, într-un mod constructiv cu noi, că ne-a informat uh, întotdeauna pe noi prin intermediul uh, grupului uh, Brexit, ne-a informat pe noi cei de la AFCO, a informat conferința președinților și conferința președinților de grupuri parlamentare acordul de retragere e în interesul ambelor părți. Oferă o certitudine celor 4 milioane de cetățeni care sunt vizați direct. Concetățenii noștri europeni care trăiesc pe teritoriul Regatului Unit, precum și cetățenii britanici care trăiesc în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Aceasta a fost prioritatea Parlamentului European, lupta pe care am purtat-o întotdeauna prin intermediul activității noastre și am susținut întotdeauna că drepturile cetățenilor nu au cum să fie uh, încălcate din această cauză. Un alt aspect important pentru care Parlamentul și Comisia de Afaceri Constituționale s-a luptat este respectarea acordului din Vinerea Mare. Pentru a evita o frontieră fizică controlată în Irlanda de Nord. Uh, și pentru a evita orice confruntare între diferitele facțiuni din Irlanda de Nord. Vrem de asemenea să asigurăm respectarea obligațiilor financiare din partea Uniunii și a Regatului Unit în, ultim, în, în urma retragerii. Regatul Unit și Parlamentul va urmări îndeaproape punerea în aplicare acestui acord și va apăra în continuare integritatea Uniunii și interesele cetățenilor uh, direct afectați de acest acord de retragere. Acest acord se constituie pe baza unui consens mare între instituții și se bazează pe principiile esențiale Procesul de negociere care a dus la acord s-a caracterizat printr-o mare transparență și o participare instituțională deosebită. Și, de asemenea, statele membre au dat dovadă de unitate. Acum va trebui să ne concentrăm pe etapele următoare. Negocierile cu privire la viitoarea relație dintre UE și Regatul Unit, uh, relații care trebuie să fie echilibrate și în interesul ambelor părți. Suntem convinși că aceeași participare, transparență și aceeași unitate uh, Uh, se vor regăsi de-a lungul acestui proces care urmează. Înainte de a trece acum la vot, după ce i-am mulțumit domnului Barnier, vreau să-i mulțumesc și domnului Verhofstadt, care a fost cel care a condus grupul de pilotaj Brexit. Le mulțumesc și reprezentanților diferitelor grupuri politice, uh, îi mulțumesc și doamnei Danuta Hübner, care în mandatul anterior, în calitate de președinte a Comisiei AFCO, a muncit împreună cu Elmar Brock și cu doamna și cu domnul Gualteri pe acest subiect. Acești colegi uh, s-au străduit din răsputeri să se ajungă la o soluție pozitivă. Însă, înainte de a-i da cuvântul raportorului, aș vrea să le mai mulțumesc încă o dată tuturor colegilor noștri britanici care vor părăsi această comisie. Astăzi este ultimul lor vot în această comisie, vor mai rămâne membri ai Parlamentului, însă începând cu 1 februarie nu vor mai putea să ni se alăture. Țin să le mulțumesc în mod deosebit tuturor prietenilor britanici din diferitele familii politice care au dat dovadă de mult angajament și au încercat să își aducă o contribuție pozitivă la lucrările comisiei și au și reușit să o facă. Martin Anderson, Catherine Berder, Daniel Hannan, Luper Lowe, Scott and Lively, Chris Davis e ultimo, non, ma certo non per importanza, l'amico Richard Corbett, che molto... Și bineînțeles, nu în ultimul rând, prietenul nostru Richard Corbett, care a lucrat uh, aici cot la cot cu noi. Și vă rog să-i salutăm și pe ceilalți colegi. Ne va fi dor de prezența lor și de contribuția dumnealor. you very, very much. Vă mulțumesc foarte mult. Să știți că pe viitor porțile acestei comisii vă sunt întotdeauna deschise. Nu sunteți doar membri ai acestui parlament, ne sunteți prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru angajamentul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați fost alături în toți acești ani. Vă mulțumim foarte mult! Două. Da. Ora la parola al relatore. Acum îi voi da cuvântul domnului raportor Guy Verhofstadt, care ne va prezenta textul pe care îl vom vota, după care le voi da cuvântul reprezentanților fiecărui grup politic, dacă sunt și raportori din umbră foarte bine, dacă nu vor vorbi ceilalți reprezentanți ai grupurilor politice și dacă veți considera de cuvință, după vot, în numele parlamentarilor britanici, domnul Corbett va lua cuvântul și îl vom asculta, bineînțeles, cu foarte multă plăcere. Dragă Ghi, îți dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur um, și eu dumneavoastră și să le mulțumesc și eu colegilor britanici. Sunt foarte, sunt sigur că ne va fi dor de cunoștințele lor, de capacitatea lor de a găsi uneori soluții dificile pentru complexe ce, probleme de reglementare, de reguli interne, de proceduri interne, deoarece știm bine că unii dintre ei erau uh, mari specialiști în ceea ce privește modul de funcționare a Parlamentului European, oameni care au urmărit îndeaproape modul în care a evoluat acest Parlament de-a lungul decenilor. Uh, dacă îmi permiteți, dragi colegi, aș vrea să fac o recomandare plenului. Deoarece nu noi decidem, ci plenul Parlamentului European va hotărâ în legătură cu acest dosar atât de important. Tot ceea ce trebuie să facem noi astăzi este să dăm o recomandare către plen. Dăm o recomandare pozitivă sau negativă cu privire la acest acord de retragere și de ce se întâmplă asta acum? După cum știți că legea, acordul de retragere a fost aprobată de Parlamentul Britanic și ne așteptăm ca acest acord de retragere să primească și consimțământul reginei în următoarele luni eu nu sunt specialist uh, cu privire la politica britanică. După trei ani m-am specializat într o câtva în politica britanică, însă în următoarele 26 de ore acest consimțământ regal va fi uh, acordat. Și de aceea e necesar ca noi să uh, facem această recomandare pentru plen, pentru miercurea viitoare, după care acest demers nu se va fi încheiat, urmează să fie și votul din Consiliu imediat după votul din plen. Nu cred că trebuie să reamintesc tot ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, ceea ce se face de obicei cu ocazia un astfel de recomandări cu ajutorul prețuit al uh, celor din personalul, din secretariatul Comisiei AFCO, cărora țin să le mulțumesc, am uh, elaborat un document explicativ, explicativ de 34 de pagini în limba engleză, e mai lung în alte limbi, bineînțeles, în legătură cu ce s-a întâmplat în ultimii ani, în legătură cu diferitele uh, Uh, lucrări din uh, AFCO, din Parlamentul European, în legătură cu conținutul rezoluțiilor, în legătură cu negocierile care au avut loc, în legătură cu cooperarea noastră cu Michel Barnier. Grupul de pilotaj Brexit uh, în total s-a întâlnit de vreo 100 de ori cu negociatorul șef. Au fost adoptate 5 rezoluții, după cum știți, de Parlamentul European și decât să descriem în detaliu ce s-a întâmplat în ultimii trei ani, m-am gândit că ar fi o inițiativă bună ca împreună cu personal de la secretariat să elaborăm acest document. Și sunt sigur că în ultimele zile cu toții ați uh, citit acest document și ați uh, aflat astfel tot ce s-a întâmplat în ultimii trei ani. Prin urmare, aș vrea să mă refer în recomandarea aceasta la câteva aspecte care au fost întotdeauna prioritare pentru Parlamentul European. Și le știți, drepturile cetățenilor. Prioritatea Parlamentului a fost de asemenea să se evite o frontieră controlată uh, între cele două Irlande, Irlanda de Nord, și cred că pot spune că în mm, versiunea revizuită a acordului de retragere. Știți că am avut un acord de retragere și unul revizuit. Cred că pot spune că în această versiune uh, revizuită soluțiile uh, evită o frontieră controlată, vor proteja economia irlandeză și vor proteja de asemenea integritatea pieței unice. Acestea au fost condițiile prealabile pe care noi le-am introdus în rezoluțiile noastre pentru a soluționa chestiunea irlandeză. Acum, referitor la drepturile cetățenilor. Aș vrea să, fa- să fac o diferențiere aici între ceea ce e prevăzut în acordul de retragere și uh, ceea ce, între timp, autoritățile britanice au uh, implementat din acordul de retragere referitor la drepturile cetățenești din acordul de retragere, ceea ce vă pot spune este că datorită muncii Parlamentului European și eforturilor depuse a Comisiei AFCO și a grupului de pilotaj Brexit, am reușit să îmbunătățim semnificativ aceste drepturi cetățenești dacă e să comparăm cu poziția inițială foarte dezamăgitoare din partea Regatului Unit la începutul negocierilor, deoarece la începutul negocierilor um, sfera de aplicare a acestor drepturi cetățenești era foarte limitată. De ce era așa de limitată sfera de aplicare? Pentru că nu toți cetățenii europeni erau protejați uh, în propunerea inițială. ar fi fost uh, și o operațiune care ar fi fost o povară pentru cetățenii europeni din cauza faptului că ar fi trebuit să plătească pentru acel demers. Au fost multe probleme pe care le regăsiți în documentul la care m-am referit, însă ceea ce am uh, obținut noi în noua versiune, sunt lucruri mai bune. Vă voi spune, de pildă, includerea tuturor um, beneficiilor sociale, acordonării serviciilor de securitate socială, includerea viitorilor copii pentru reîntregirea familiilor, iarăși un lucru care nu era prevăzut în propunerea inițială, deci viitorii copii uh, n-ar fi beneficiat de această protecție dacă n-am fi avut o nouă versiune. Deci vedem care sunt efectele directe ale acordului de retragere. De asemenea, regula cu privire la Curtea Europeană de Justiție nu era prevăzută și aplicarea uh, viitoare jurisprudențe. Deci ce se va întâmpla în continuare? Asta nu fusese prevăzut în uh, propunerea inițială. De asemenea, Data de la care vor, uh, se vor declanșa aceste uh, drepturi, de asemenea a fost modificată, de asemenea faptul că administrația britanică trebuie să evalueze modul în care sunt protejate drepturile cetățenilor, Acestea erau lucruri care nu fusese prevăzute inițial. Și datorită eforturilor Parlamentului European prin intermediul negociatorilor și cu ajutorul lui Michel Barnier, am reușit să obținem aceste îmbunătățiri care nu erau inițial în text. Și într-o a doua fază a negocierilor, am reușit de asemenea să uh, eliminăm taxa, deci cetățenii europeni nu trebuie să plătească nicio taxă, de asemenea, lista de documente pentru a dovedi faptul că ai uh, avut reședință a fost redusă, deci lungită, mă scuzați. Timpul de prelucrare, de asemenea, uh, s-a modificat și există și o legătură în legătură cu diferitele solicitări din cadrul unei familii. Înainte se făceau uh, cereri separate, acum cererile pot fi grupate pe familie, deci dacă e cazul, așa numitele solicitări pentru familii. De asemenea, e prevăzut un efort de comunicare și de sprijin pentru categoriile mai vulnerabile de populație. Deci toate aceste elemente am reușit să le includem în acest acord de retragere, versiunea finală a acestuia și cred că a fost o realizare deosebită a Parlamentului European. Încă un lucru acum. Punerea în aplicare acestui acord de retragere, deoarece între timp autoritățile britanice au început deja uh, aceste demersuri pentru acordarea statutului de rezident. Și asta, această procedură va continua pe întreaga perioadă de tranziție, deci nu e sfârșitul. De aceea este extrem de important să nu Uh, oprim um, munca noastră pe acest dosar aici la AFCO. Noi va trebui să uh, monitorizăm în continuare modul în care acest acord de retragere este pus în aplicare în Marea Britanie. Și dacă îmi permiteți, aș uh, mai face o propunere acum, pe care i-am transmis-o și domnului președinte al Parlamentului, domnului Sasoli, în legătură cu ceea ce ar trebui făcut. Știți că o comisie comună, deci va negocia, negociază acest acord, dar nu se presup, nu va exista uh, posibilitatea unui control parlamentar în ceea ce privește punerea, de, punerea în aplicare acestui acord. Deci va trebui să discutăm cu asta, cu omologii noștri britanici. Uh, deci, așa cum am adoptat noi rezoluția noastră de 15 ianuarie, noi considerăm că există în continuare anumite probleme legate de modul în care autoritățile britanice pun în aplicare acest acord și în legătură cu modul în care anumite guverne din Uniunea Europeană, în mod concret, Uh, a implementat acordul de retragere, deoarece acest acord de retragere la drepturile cetățenești îți conferă posibilitatea de a avea fie o procedură cu cereri, fie una de înregistrare. Asta prevede articolul 18, aliniatele de, articol, de la articolul 18 din acordul de retragere. Și 12 state membre au optat pentru un sistem de înregistrare, care e mult mai ușor a informații respective, le păstrezi și nu e nevoie de altceva. Dacă vrei să ai o procedură cu solicitări, bineînțeles că e o procedură mult mai nevoioasă, cu o povară birocratică mai mare. Și știți că în rezoluția din 15 ianuarie am indicat șase probleme concrete uh, care din punctul nostru de vedere mai există. După, în zilele după ce am adoptat această rezoluție cu o mare majoritate, 610 voturi pentru, cred că au fost eu. Deci, după aceea, am întâlnit cu autoritățile britanice, cu secretarul de stat pentru Brexit, domnul Parkley, M-am întâlnit de asemenea cu ministrul pentru afaceri europene, domnul Pincher. M-am întâlnit cu cabinetul acesteia, tocmai pentru a aborda aceste probleme și trei probleme specifice au tot revenit în timpul discuțiilor noastre cu diferitele organizații care îi reprezintă pe cetățenii britanici care trăiesc în Uniunea Europeană și respectiv pe cei europeni din Marea Britanie. Și care erau aceste trei probleme majore? În primul rând, faptul că nu există niciun document fizic nu vă vorbim aici de milioane de oameni, 2,5-2,6 milioane de oameni care vor trece prin această procedură. Însă acești oameni primesc un e-mail cu o cifră, cu un număr. Asta primesc ei. E cam greu să te descurci doar cu un e-mail, am spus noi și să ieși și să intri de pe teritoriul unei țări, să te duci acasă, să-ți vizitezi părinții, să mergi în vacanță, eu știu eu unde, în Spania, de pildă, și să te întorci singurul lucru pe care să-l ai tu ca să-l prezinți e un e-mail. Asta ni s-a părut cam problematic. Te duci la un angajator și angajatorul poate că îți cere să dovedești uh, statutul de rezident. Uh, nu știu, eu nu sunt un mare susținător al uh, erei digitale, dar eu cred că totuși e bine să ai ceva în certitudine. O a doua problemă pe care am discutat-o pe baza rezoluției se refera la așa numitul turist de deportare. După cum știți, o parte din membrii guvernului britanic au spus, au declarat că dacă un cetățean european nu solicită statutul de rezident în termenul uh, prevăzut, poate fi deportat ulterior. Asta s-a declarat, asta s-a spus și nu odată, ci de mai multe ori. Și eu sunt destul de sigur, dragi colegi, că atunci când vorbim de milioane de oameni, bineînțeles că vor fi cetățeni europeni care nici măcar nu sunt la curent, <laughs> nu știu că există această procedură. Din cine știe ce motive nu vor solicita acest statut. Și atunci ce fac? Îi adună pe oamenii aceia și îi deportează? Mi s-a părut că e inacceptabil să se facă așa ceva. Și al treilea lucru, caracterul independent al unei autorități independente de monitorizare. E ceva ce trebuie să existe în sistemul britanic, nu va fi un organ, o organizație comună între UE și Marea Britanie, ci doar un organ britanic care să evalueze independența acestui proces. Cine va fi numit? Ministrul de Justiție va numi o serie de persoane care trebuie să respecte anumite condiții și că aceștia vor numi membrii autorității independente de monitorizare. Unii membri sunt executivi, alții nu. Deci acestea au fost cele trei lucruri. Și domnule președinte, Acestea au fost cele mai importante puncte din rezoluția pe care am adoptat-o noi. Deci, în primul rând, referitor la documentul fizic. E-mailul care le este trimis acum oamenilor conține o cifră, spuneam, și pe baza acelei cifre, cetățenii europeni pot să aibă acces la dosarul lor de la Ministerul de Interne, din baza de date. Deci, introduc acel număr și își vor vedea dosarul care va apărea pe ecran. Vor vedea acolo că au primit statutul de rezident. Da, eu le-am spus însă, nu vă puteți aștepta că oamenii ce să facă? O poză acele imagini și după aia să meargă cu acea fotografie. Un e-mail mi se pare problematic, dar și un screenshot mi se pare la fel de problematic. Și concluzia de la acea reuniune cu domnul Barclay a fost că va exista posibilitatea ei vorbeau eventual de un PDF. Va exista posibilitatea de a tipări într-un document PDF dovada că ai primit statutul de rezident. Dovadă pe care o vezi când te loghezi la acea bază de date și îți apare pe ecran. Deci că va exista posibilitatea de a imprima, de a scoate la imprimată acel document de la Ministerul de Interne. Acesta a fost primul lucru. Acum, referitor la cea de-a doua chestiune, problema unei deportări automate. Ei ne-au spus că nu se vor face astfel de deportări automat. Deci chiar după încheierea perioadei de grație care este prevăzută pentru cei care nu au uh, îndeplinit condițiile sau care nu și-au solicitat statutul de rezident, e bine și după aceea va exista posibilitatea de a mm, rectifica situația. Acelor persoane se va pune întrebarea de ce nu au făcut cererea, ce motive au, deci nu vor fi deportate pur și simplu. Și e important, deoarece din câte înțelesesem eu înainte, se prevedea acea posibilitate de deportare automată. Serviciul de presă al domnului Johnson în aceeași zi a fost întrebat de presă dacă într-adevăr nu va exista o deportare automată și a confirmat că nu uh, vor face deportări. Deci s-a spus că Va exista deci această perioadă de grație și va exista posibilitatea de a rectifica situația pentru a obține statutul de rezident. Acum, al treilea element, o, faptul că autoritatea de monitorizare independentă trebuie într-adevăr să fie independentă. Organizație precum The Three Millions va avea posibilitatea de a prezenta candidați către Ministerul de Justiție, dar Ministrul de Justiție va fi cel care va numi o serie de persoane care după aceea la rândul lor vor numi membrii uh, autorității independente de monitorizare. Deci nu se face direct, există și o fază intermediară. Eu sunt destul de sigur că organizații precum The Three Million um, are printre membrii săi și judecători și profesori universitari. În fine, după aceea, Ministrul Justiției va hotărâ. Dar sperăm ca aceste numiri să se să aibă loc într-un mod cât mai obiectiv. Dar va exista deci posibilitatea de a prezenta candidat pentru această autoritate independentă de monitorizare, însă aceștia vor trebui să îndeplinească anumite condiții Uh, săptămâna trecută eu am uh, trimis o scrisoare domnului Barclay în legătură cu toate aceste lucruri pe care tocmai vi le-am prezentat și am trimis și o scrisoare și președintelui uh, Parlamentului European. Nu a fost pentru mine o călătorie de plăcere să mă duc până în Marea Britanie să mă întorc. Eu am vrut să obțin niște clarificări în legătură cu dorințele Parlamentului Britanic cu privire la aceste chestiuni. Deci am uh, trimis o scrisoare de confirmare cu toate aceste elemente și m-am asigurat de asemenea că și domnul Sasoli, ca președinte al Parlamentului European, are o copie a acestui document, acestei scrisori, pentru ca pe viitor, atunci când uh, Parlamentul European va monitoriza modul în care britanicii implementează acest acord de atragere, deci pentru că atunci noi să putem folosi uh, acel document dacă va fi nevoie. Și în orice caz, vrem să ne asigurăm că autoritățile britanice vor pune în practică acordul de retragere așa cum s-a stabilit, nu doar în această scrisoare, ci așa cum s-a prevăzut și în acordul de retragere în general. Uh, personally, uh, I have to tell you, uh, Mr. President, that I find it to... Pot să vă spun, domnule președinte, că mi se pare că e o zi tristă ziua de astăzi. Dar, sincer să fiu, nu e vorba de a vota, uh, dacă votăm uh, da, nu e Brexit ci dacă nu, atunci este. Nu. Nu avem la dispoziție această alegere. Pentru că e vorba de a alege între un Brexit ordonat și evitarea unui, lipsei unui acord sau un și un Brexit care se întâmple, de fapt, la, începând cu 1 februarie. Fără vot, dacă ar fi să votăm nu și să nu mai fie Brexit, primul m-aș înghesui să votez nu, dar nu se pune problema acestei alegeri. Deci ori Brexit ordonat, ori un Brexit dur. Deci, către AFCO și pe baza faptului că principiul tuturor rezoluțiilor pe marginea Brexitului au uh, luat în calcul toate diferitele asigurări pe care le-am uh, primit în ceea ce privește acordul de retragere. Deci, uh, ideea ar fi de a da o recomandare pozitivă către plenară, noi, de la AFCO. În uh, scrisoarea către președintele Sassoli și pe baza mm, legăturilor pe care le-am avut săptămâna trecută la Londra, propun ca cât mai repede cu putință între cele două parlamente, cel britanic și cel european, să se stabilească o manieră de a coopera pentru a putea da urmare hotărârilor uh, Comitetului Mixt, care va fi instituit prin acordul de retragere. Deci să existe o monitorizare parlamentară, o supraveghere parlamentară a întregii chestiuni din partea celor două parlamente, într-un efort comun. Pentru mine este ultimul raport în calitate de coordonator în ceea ce privește Brexitul din partea Parlamentului European și Profit de ocazie pentru a mulțumi tuturor membrilor AFCO, precum și membrilor de uh, grupului de pilotaj, atât celor noi cât și celor vechi, pentru că chiar meritați și vă mulțumesc din inimă pentru întreaga activitate și pentru contribuțiile aduse. Grupul de pilotaj va fi înlocuit cu un grup de coordonare britanic odată ce depășim data de 1 februarie. Președintele Comisiei AFE, domnul McAllister, uh, va participa la acesta și, de altfel, țin să îi urez dumnealui și întregului grup mult, mult succes în această sarcină extrem de grea care ne așteaptă în ceea ce privește relațiile viitoare între noi și Regatul Unit. Cred că o să vină o zi, poate nu mâine, poi mâine, dar va veni ziua în care uh, poate nu Richard Corbyn, dar alți uh, eurodeputați uh, britanici se vor întoarce în sânul Parlamentului European. Vă mulțumesc! Thank you Hubner. Mulțumesc, Ghi. Danuta Hubner are cuvântul. Shadow din partea PPE. Mulțumesc în calitate de fostă președinte a acestei comisii parlamentare. Vă reamintesc tuturor și probabil că sunt unii care își aduc aminte de prima discuție pe care am avut-o pe un eventual Brexit în 2015, când Charles Grant și Jean-Claude Piris au discutat despre riscurile unei, unui eventual Brexit. Bineînțeles, ne gândeam doar la un potențial risc. Iată-ne patru ani și jumătate mai târziu, uh, tocmai ce am primit mesajul că majestatea sa, regina, și-a dat uh, acordul și intrăm în perioada de oficializare a, pro a procedurii și în partea aceasta, deci în partea britanică și în partea europeană. Da, este un moment trist pentru toți, fără îndoială. Parlamentul European va continua să aibă o atitudine constructivă. Am avut multe rezoluții, cinci, Ghi vorbea despre ele pe această chestiune și uh, ne vom aduce în continuare aportul în ceea ce privește acordul de retragere, atât astăzi și în 29 și apoi și în votul din plenară. Mâine la Bruxelles, din câte am înțeles, va fi semnat acordul de retragere de către cei doi președinți, Charles Michel și Ursula von der Leyen, și apoi va fi trimis la Londra pentru contrasemnare. Regret uh, profund că ne părăsesc colegii și prietenii britanici la finele acestei luni și sper din inimă că cetățenii europeni din uh, Regatul Unit, dar și cetățenii britanici din Europa, nu sunt cei care vor plăti prețul greu al Brexitului. Țin să mulțumesc din inimă toți, uh, tuturor colegilor din administrația Parlamentului care au lucrat din greu alături de noi pentru a face ca acest proces politic atât de greu și de trist să se desfășoare totuși cât mai lin cu putință. Așa cum spunea și Ghi și Antonio înaintea sa, votul nostru din Comisia AFCO nu înseamnă capătul de drum. Sarcina Parlamentului este de a se ocupa de cele trei uh, teme majore pe următoarele luni și prima temă, bineînțeles, negocierile în ceea ce privește viitorul relațiilor cu Regatul Unit. Negocieri ce, fără îndoială, nu vor fi unele simple, din potrivă. Evident, uh, factorul timp va fi de o foarte mare însemnătate. Practic este vorba de opt luni pentru a putea duce la bun sfârșit uh, negocierile. În altă ordine de idei, sunt convinsă că prioritatea PP-ului a fost din totdeauna acordul de asociere. Poate nu în toate rezoluțiile, dar în majoritatea rezoluțiilor am vorbit despre un acord de asociere, uh, ca, având ca temei juridic 2.17. Ori asta este marea mea nădejde. Consider realmente că aceasta este soluția. Și apoi, în următoarele luni, așa cum spunea și Ghi, va trebui să ne ocupăm de punerea în aplicare propriu-zisă a acordului și să ne asigurăm că ambele tabere pun într-adevăr în aplicare dispozițiile. Iar Parlamentul European va sta cu ochii în patru pentru a se asigura că cetățenii, atât europeni cât și britanici, nu vor fi văduviți de drepturile lor. Cred în aceeași măsură și uh, aici fac trimitere la Antonio Tajani că Comisia AFCO ar trebui să fie cea care să fie răspunzătoare cu coordonarea din partea Parlamentului European în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului și cu precădere în ceea ce privește acordul uh, privind Irlanda, dar de fapt toate chestiunile legate de guvernanță, pentru că uh, suntem implicați direct, dar și uh, măsurile de limitare, care sper eu nu vor fi necesare. Avem și poziția uh, guvernului britanic în ceea ce privește perioada de tranziție. S-ar putea să ajungem la un nou uh, moment foarte dificil în ianuarie anul viitor din acest punct de vedere și cred că trebuie să mm, fim gata și pentru o astfel de posibilitate. În orice caz, abia la 1 iulie vom uh, ști ce se întâmplă cu acest uh, risc al noii prăpastii, să spun așa, când vom ști ce se va întâmpla cu perioada de tranziție. Sper din inimă să, să reușim să ajungem la un, la un acord care să ne asigure cele mai bune relații cu putință cu Regatul Unit. În numele familiei mele politice, în numele PPE-ului, Țin să-mi uh, exprim sprijinul pentru hotărârea luată, precum și sprijinul pentru vot. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Danuta, pentru toate aceste informații uh, și în ceea ce privește semnarea de către majestatea sa regina pentru socialiști. Yes, thank you, thank you, Chair. Um, of course, there is nothing. Domnul Silva Pereira. Vă mulțumesc, domnule președinte. Evident, nu sărbătorim nimic astăzi. E, momentul Brexitului este un uh, moment uh, întru totul regretabil pentru istoria Uniunii Europene și a Europei în general. și eu țin să uh, îi salut pe colegii noștri britanici și țin să le mulțumesc pentru toate eforturile și contribuțiile extrem de valoroase pe care și le-au adus la proiectul european. În privința acordului de retragere pe care îl vom vota, e vorba de un uriaș control de limitare a dezastrului. Oricum, e un dezastru Brexitul și asta pentru toată lumea într-o anumită măsură, și pentru Uniunea Europeană, și pentru Regatul Unit. Dar odată ce a fost luată fără drept de apel hotărârea de retragere în Regatul Unit, cred că nu mai putem face decât un singur lucru, și anume să controlăm amploarea acestor daune. Ori a le controla înseamnă a găsi un acord de retragere, înseamnă a cădea de acord în privința unei perioade de tranziție extrem de importantă, dar înseamnă și a asigura protejarea drepturilor cetățenilor și a intereselor economice fundamentale ale noastre. Înseamnă în aceeași măsură garantarea și apărarea integrității pieței unice. Și exact asta face acordul de retragere. Țin să mulțumesc uh, domnului Barnier și echipei sale pentru eforturile uriașe pe care le-au făcut în, uh, pe parcursul negocierilor acestui acord. Înțeleg sentimentul de dezamăgire pe care îl încearcă mulți uh, britanici, <clears throat> cel puțin uh, cei care au votat împotriva Brexitului. Dar uh, cred că sunt și mulți din cei care au votat pentru Brexit care regretă acum. Acest acord de retragere nu duce la respectarea promisiunilor, multor dintre promisiunile care s-au făcut cetățenilor britanici în timpul propagandei înainte de Brexit. Se va face o limitare a pagubelor în ceea ce privește granițele, nu așa, în Irlanda. Dar vrem să apărăm și integritatea pieței unice. Nu asta s-a promis uh, la referendum, dar unele dintre iluzii, dacă nu chiar mare parte dintre mm, aceste iluzii care le-au fost vândute britanicilor în timpul referendumului pur și simplu nu vor putea niciodată să se concretizeze pentru că este imposibil. E vorba de scopuri uh, care se cam bat cap în cap. Cred că a sosit momentul să privim spre viitor și spre viitorul relațiilor noastre și exact asta vom și face, imediat după ce se va aproba acordul de retragere. Trebuie să clădim relații sănătoase de viitor cu Regatul Unit, atât din punct de vedere politic cât și economic, fără îndoială. Dar revin la iluziile Brexitului, uh, care vor fi, bineînțeles, uh, discutate foarte serios. Trebuie să ne asigurăm că mm, terenul este echitabil din punct de vedere al concurenței și <clears throat> uh, standardele noastre în materie de mediu, uh, sociale și economice trebuie să fie respectate. Deocamdată, scopul este de a obține un acord bun pentru 11 luni. Nu cred că trebuie să excludem din capul locului uh, eventualitatea unei amânări a negocierilor, a unor prelungiri. Până la urmă, scopul nostru comun este de a ajunge la un acord bun care să garanteze relații bune de viitor și care să fie în interesul ambelor uh, părți, atât pentru economiile cât și pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna de Beaufil. Doamna Delbos Corfield. Corfield fiind tocmai particula britanică a numului, numelui meu, m-am născut în Anglia de altfel și m-am mutat la șase luni în Franța. Tocmai ce am ieșit dintr-o reuniune cu tinerii francezi studenți la un uh, master uh, de studii europene, am vorbit despre pactul ecologic, despre raportul cu, lobby, uh, cu lobby-urile, Iată ce interesează pe tinerii francezi și nu doar pe ei. Da, ne contează foarte mult Europa, contează viitorul, contează ceea ce discutăm acum. Am vorbit despre Brexit și articolul 7 și acest moment uh, foarte critic pe care îl trăim. Ne părăsește un uh, stat membru, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a nu se mai întâmpla așa ceva pe viitor se vrea declanșarea articolului pentru încălcarea statului de drept. Eu fac adesea par paralela între articolul 7 și articolul 50. În ambele cazuri, articolele au fost prevăzute în tratate, dar predecesorii noștri nu s-au gândit vreodată că vor fi și puse în aplicare. Și articolele au rămas foarte vagi în uh, litera tratatelor. Acum uh, trebuie să vedem cum le vom pune în aplicare, Situația este incertă, iar în privința Brexitului și chestiunilor legate de drept, tare mi-e teamă că ne mai așteaptă multe surprize și probleme. În 2016 s-a votat între două opțiuni. Deci ori și uh, cetățenii britanici nu au știut ce presupune părăsirea Uniunii Europene. E o veste bună, și anume articolul 49 din tratate – în care se prevede că statele intră în Uniunea Europeană și sper că se va fi, face folos de acesta. Ținem să se reamintească foarte clar că parlamentele descentralizate din Irlanda de Nord, din Scoția și din țara Galor au refuzat să-și dea acordul. Uh, scoțienii au votat de fiecare dată împotriva Brexitului și vă reamintesc că pentru, în ceea ce privește votul din 2016, tinerii și femeile au votat împotriva Brexitului. 80% din femei, mai ales uh, cele tinere, și 75% din tineri au votat împotriva Brexitului. Vă rog să nu pierdeți acest lucru din vedere. Mm, voi vota pentru Brexit în numele verzilor astăzi, dar cu inima foarte grea. Și sper că, de fapt, nu este decât primul pas către reîntoarcerea britanicilor în sânul nostru. Grupul verzilor, regionaliștilor și piraților sunt foarte atenți la acest acord, dar mai ales în ceea ce privește dreptul cetățenilor. Guy Verhofstadt a vorbit despre 6 milioane de cetățeni ce trebuie să se înregistreze și care în mare parte nu știu acest lucru. În uh, plenara de la Strasbourg de săptămâna trecută ni s-a vorbit despre greutățile cu care se confruntă acești cetățeni trebuie ca drepturile lor să fie respectate. Nu poate decât să ne preocupe lipsa documentelor pe hârtie Uh, cu atât mai mult cu cât uh, știm ce uh, scandal este acel al Windrush. E vorba de cei din Antile care s-au regăsit după zeci de ani după ce stăteau în Anglia fără niciun fel de drept și fără acte. Noi trebuie să fim extrem de vigilenți, noi europenii, și să ne asigurăm că cetățenii europeni nu vor uh, împărtăși aceeași soartă. Vă reamintesc uh, situația mm, deosebită a femeilor și persoanelor vulnerabile. Colegele din uh, Partidul Laborist au redactat un raport foarte bun care analizează impactul asupra femeilor al Brexitului, o serie de directive europene, mai ales în ceea ce privește dreptul muncii, a permis femeilor să beneficieze de protejarea drepturilor lor. Acum situația devine incertă. La fel se întâmplă și cu persoanele vulnerabile în perioada post-Brexit. Nu putem să închidem ochii uh, în fața sorții acestora. Iar în ceea ce privește mediul și dereglementarea în acest, uh, în acest domeniu va fi extrem de preocupantă și cu atât mai mult pentru populațiile vulnerabile. Uniunea Europeană este un proiect bazat pe valori, un proiect colectiv, comun și statele trebuie să gândească mai mult în comun și în colectiv Verzii sunt convinși că suveranitatea în secolul al XXI-lea se, trebuie să se exercite în comun. Vă mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul doamnei Utasari. Mulțumesc! În sfârșit uh, se întâmplă și asta din grație puternicei, puternicului leadership al lui Boris Johnson. Iată de ce se petrece Brexitul. Britanicii și-au luat destinul în uh, propria mână. Democrația e minunată, nu e așa? După Brexit, uh, Uniunea Europeană nu va mai fi niciodată la fel, pentru că uh, fără Marea Britanie, Uniunea Europeană e privată de o putere militară care are o influență reală pe scena globală. Uniunea Marea Britanie își va atinge maximul potențial și asta va genera critici din partea celor 27 de state membre care rămân um, la adresa Uniunii Europene. Oamenii își vor da seama că Uniunea Europeană uh, tehnocrată uh, nu face altceva decât să ne tragă în jos, pentru că un stat pe deplin suveran poate să-și decidă propriile legi, taxe și frontiere. Ca membru al Uniunii Europene, un stat membru renunță la aceste drepturi, lucru care creează un uh, sever deficit democratic prin intermediul Brexitului, Marea Britanie își recuperează capacitatea de a pune în aplicare decizii democratice care reflectă dorințele și aspirațiile cetățenilor britanici. Timp de secole, cetățenii britanici au fost o adevărată inspirație pentru restul lumii în uh, ambițiile lor de a lupta pentru mai multă libertate și democrație. Da, e democratic să ai o părere divergentă, nu e așa? Da, încercați să acceptați. Cu ajutorul Brexit uh, ne vom pronunța încă o dată împotriva concentrării puterii în Uniunea, Europe- în Uniunea Europeană într-un singur loc. Vom da înapoi puterea oamenilor și statelor națiune. E o zi bucuroasă și stați liniștiți, fraților, vom avea o relație minunată pe viitor cu Marea Britanie. Thank you, Chair. Uh, uh, Mulțumesc, um, domnule președinte, dragi colegi. Nu e o zi fericită pentru mine, din păcate. Brexitul devine o realitate, va deveni, a devenit o realitate de pe 1 ianuarie miezul nopții și regret din multe motive acest lucru, pentru că în primul rând pierd prieteni, prieteni britanici, aliați foarte buni, parteneri în Uniunea Europeană în al doilea rând, pentru că vom avea cu toții de pierdut, Marea Britanie va avea de pierdut, va avea de suferit, Uniunea Europeană va fi slăbită, națiuni precum uh, Flandra și alte națiuni din jurul Mării Baltice avem deja relații destul de tensionate Acum sloganul e să facem Marea Britanie globală din nou, Make Britain Global Again, dar mă tem că britanicii vor uita că cel mai mare partener comercial al lor este blocul celor 27 state membre ale Uniunii. 47% din exporturile britanice merg spre continentul european. 12% suplimentar este destinat acelor țări cu care au un acord comercial prin intermediul închis, prin intermediul Uniunii Europene. Avem de altfel un studiu și vă recomand tuturora să îl parcurgeți. Avem un studiu din partea profesorului Hülke de la Universitatea din Leuven referitor la impactul pe care îl va avea Brexit asupra celor 27 de state membre care rămân. Acest impact depinde dacă se va de un Brexit dur sau nu. sunt în joc 284.000 de locuri de muncă. Ba chiar până la 1,2 milioane de locuri de muncă care s-au pierde în cazul unui Brexit dur. E vorba de 0,6% din PIB-ul Uniunii până la 2,5% în cazul unui Brexit fără acord, în cazul unui Brexit dur, iar pentru Flandra situația e și mai sumbră, 2,8% din PIB. Pentru Marea Britanie e vorba de o pierdere de 140.000 de locuri de muncă până la 560.000 de locuri de muncă sau uh, 1,2% din PIB până la 5,2% din PIB în cazul unui Brexit dur. Și aici nu intră doar comerțul, ci și multe alte aspecte de importanță crucială, mă refer aici la securitate, apărare, cooperare în cercetare și dezvoltare, cooperare în materie de universități, Erasmus, relații personale, cetățenii care lucrează pe continent sau invers, cetățeni care lucrează în Marea Britanie. Totul depinde, dragi colegi, dacă avem un Brexit uh, cu acord sau nu. Însă, deocamdată, nu avem un, un acord referitor la relațiile viitoare cu țările terțe, pentru că Marea Britanie va deveni o țară terță de la 1 februarie încolo. După cum spunea colega Hübner, avem un uh, mandat uh, limitat. Mandatul va fi adoptat în martie și ratificarea va avea nevoie de una până la două luni, așa că avem doar opt luni la dispoziție pentru a ajunge la un bun acord comercial cu Marea Britanie. Cred că primul obiectiv ar trebui să fie să evităm un Brexit dur. Pentru că ar fi o adevărată catastrofă atât Uh, pentru noi, cât și pentru britanici. Eu îmi doream un uh, context cu condiții echitabile pentru toată lumea, dar mă tem că nu așa vor sta lucrurile. Sau condiții cât se poate de echitabile pentru toată lumea, uh, însă 8 luni e foarte puțin timp. Mai există și alte domenii de cooperare Vom coopera în continuare în ce privește programul Orizont uh, Europa. Cercetare și dezvoltare presupune cooperarea între state membre. În domeniul uh, universităților vom continua să cooperăm în ce privește programul Erasmus. Marea Britanie trebuie să participe E mult de muncă așadar, mai ales pentru Parlament și sperăm că vom reuși să creăm o delegație cu un stat terț, avem delegații cu atât de multe alte state, de ce nu cu vecinul nostru, de ce să nu avem o delegație AFCO care să se deplaseze la Westminster, să urmărească de aproape uh, desfășurarea evenimentelor și sper că președinția ne va ține la curent cu evoluția negocierilor și uh, privind punerea în aplicare a acordului de retragere. Vreau în cele din urmă să-i mulțumesc uh, domnului Barnier, um, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte și colegilor și mai ales coordonatorului, domnului Verhofstadt, pentru mine și pentru toți uh, ceilalți colegi e un moment cu o puternică încărcătură emoțională și sper să putem ajunge la o bună relație pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Burșoa. domn Anderson, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, uh, dragi prieteni. Cred că acest vot de azi va marca votul Parlamentului de săptămâna viitoare. Dacă Parlamentul uh, refuză să-și dea acordul la Brexit, atunci Guy Verhofstadt are, absolut drept, are absolută dreptate privind uh, acordul uh, de retragere și protocolul privind Irlanda. Acestea nu vor intra în vigoare și vom ieși brusc din Uniunea Europeană. Brexitul s-a produs deja și o parte din aceste partide în cursa electorală până la ultima alegere care pretindeau că l-ar opri pe Boris și că ar opri Brexitul, nimeni nu a reușit să frâneze Brexit, acest tren care ne va izbi pe noi toți atât de puternic, dar înainte de toate pe cei din Irlanda și din Irlanda de Nord. Așadar, astăzi avem uh, de ales între a vota pentru o retragere ordonată sau uh, pur și simplu un naufragiu. Sinn Fein a analizat acest acord um, și, după părerea noastră, a fost opțiunea cea răul cel mai mic. Eu uh, am făcut tot ce mi-a în putință pentru a mă asigura că deputații au înțeles acordul din Vinerea Mare și toate implicațiile sale. Având în vedere că Brexitul este incompatibil complet cu acordul um, din Vinerea Mare și părțile acestuia, și oricine dorește să voteze împotriva acestui acord de retragere săptămâna viitoare, nu face altceva decât să își acorde consimțământul cu ochii larg deschiși, conștient, pentru crearea de frontiere, de puncte de trecere a frontierei și de instalare de sâmbră înghimpată la frontiera irlandeză. Așadar, haideți să nu mergem până acolo. Majoritatea oamenilor din Irlanda de Nord au votat pentru a rămâne în Uniunea Europeană din mai multe motive locuitorii Irlandei de Nord, locuitorilor din Irlanda de Nord, li s-a promis că nu se va modifica acordul din Vinerea Mare fără acordul lor, ori noi nu ne-am dat acordul în acest sens. Odată ce vom ști clar, fără echivoc, că nu va exista o frontieră dură, atunci eliminarea acestor deputați din Parlament împotriva dorințelor democratic exprimate de cetățenii din Irlanda de Nord reprezintă un lucru nedemocratic, o încălcare a drepturilor uh, Uniunii Europene și consecințele vor avea un efect dezastros pentru societatea noastră. Brexit subminează acordul din Vinerea Mare și uh, ne pune sub semnul întrebării viitorul economic ca șef al delegației Sinn Féin din uh, Parlamentul European, eu uh, am apărat uh, drumul cel bun, asigurându-mă că acest Parlament și deputații din toate grupurile au înțeles pe deplin acordul din Vinerea Mare și ce înseamnă pentru Irlanda și am spus acest lucru în repetate rânduri și am discutat cu sute de deputați în bilateral. L-am ascultat aseară pe premierul britanic și o parte dintre dumneavoastră poate că la, ați ascultat uh, în Parlament uh, când a fost întrebat referitor la respectarea acordului de retrage și dacă va exista un acces liber pentru acele bunuri care vin din Marea Britanie în Irlanda de Nord. Răspunsul dumnealui a fost unul accentuând că va fi acelor deputați care au fost atenți și au urmărit îndeaproape acest proces, nu pot să le spun că ar trebui să fie surprinși de reacția lui uh, Boris și că acesta le spune oamenilor că nu vor exista puncte de control în uh, Marea Irlandei. Pentru că noi, nimeni nu cunoaște mai bine ca noi instituțiile britanice. Noi am negociat cu ei și vreau să vă spun, să repet, pentru că am spus acest lucru adesea, administrația britanică, când negociază cu tine, află care e limita ta de jos și îți spun apoi că au semnat un acord cu tine, după care ies pe ușă și negociază de acolo în jos, încercând uh, să deschidă o negociere de la zero. Așa că uh, nu fiți surprinși de comentariile de ieri, pentru că așa se petrec lucrurile, așa procedează. Așa că îi rog pe colegii și pe prietenii de aici să rămână vigilenți în vremurile, în zilele care vin, mai ales la nivel european. Rugămintea Irlandei nu e o problemă doar pentru cetățenii irlandezi, ci pentru Europa de asemenea. Această separare a Irlandei va fi o problemă pentru toată lumea, pentru că noi din Irlanda de Nord am semnat o cale democratică de a rămâne în Uniunea Europeană, am înaintat această cerere la către ONU, așa că dacă vă veți respecta acord, angajamentul de a respecta acordul din Vinerea Mare în toate părțile sale, respectați și acea parte din acord care ne permite să revenim în Uniunea Europeană. Așa că având în vedere că ultima întâlnire, ultima ședință a Comisiei AFCO la care am șansa de a discuta cu dumneavoastră despre toate acestea și pe măsură ce mă pregătesc să fiu uh, să părăsesc Parlamentul European săptămâna uh, viitoare, să fiu evacuată din Parlament. Vă cer sprijinul pentru cetățenii irlandezi și vă rog să nu ne părăsiți. Vă rog să fiți în continuare vigilenți, să dați dovadă de solidaritate și de sprijin. Vreau să recunosc uh, efortul depus de Giefer Hofstadt și vreau să amintesc președintele nostru și președinta din mandatul anterior, Danuta Hübner, care a fost comisar și care a vizitat Irlanda și a înțeles ce s-a întâmplat. Sper că pentru mulți dintre dumneavoastră rolul în comisia mea a fost unul, în această comisie a fost unul constructiv, informativ și cred că pentru unii dintre dumneavoastră a reprezentat și o provocare uneori. Pe măsură ce navigați restul mandatului în anii care vă așteaptă, vă reamintesc că aveți datoria de a construi un viitor care să se clădească pe o platformă a valorilor democratice respectând articolele din tratat și anume de a nu aduce atingere acordurilor internaționale și îndrăznesc să spun că aici intră și acordul din Vinerea Mare în integralitatea sa. Nu cred că e un... La revedere, cred că dacă vă veți face munca atât de bine precum știu și noi în Irlanda continuăm să ne pregătim pentru schimbările constituționale din Irlanda, atunci când Irlanda va fi unită și va redeveni o națiune, atunci vor fi deputați uh, în Parlamentul European din nordul Irlandei, făcând ceea ce noi, deputații irlandezi din Sinn Fin, deja știm să facem, și anume reprezentând cetățenii, apărându-le interesele și um, făcând o diferență în viața lor. Domnule președinte, sper că mă veți ierta pentru că vă corectez un pic. Apreciez faptul că ați recunoscut, ați apreciat toți deputații britanici care sunt uh, alungați din Uniunea Europeană. Eu sunt un cetățean irlandez. Nu am un pașaport irlandez, am două pașapoarte irlandeze. Acesta e pașaportul meu irlandez diplomatic atunci când uh, îi valorați pe deputați, eu sunt irlandeză și vreau să reamintesc colegilor ce spune în pașaportul meu irlandez pe care, care mi-e atât de drag. Spune că este dreptul la naștere al fiecărui cetățean născut pe insula Irlandei, care include insulele și mările sale reprezentând națiunea irlandeză. Ce am încheiat citatul. Eu dețin așadar drepturi ale Uniunii Europene și am așadar dreptate că e greșit, e greșit să împiedici reprezentanții, reprezentanții din Irlanda de Nord să rămână în Parlamentul European. Și spun încă o dată acest lucru cu impunitate. Britania e cea care impune regulile care încalcă regulile, îmi cer scuze. Vă cer încă o dată solidaritate. Vă mulțumesc în numele cetățenilor irlandezi, mai ales celor din Irlanda de Nord. Nu ne abandonați, rămâneți vigilenți în continuare și sper că o parte din dumneavoastră să poată veni să viziteze Irlanda și să viziteze punctul de frontieră, linia de separare în Irlanda și să înțelegeți că noi ne pregătim să revenim. Mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Anderson. I'm not member of your group, but for me Vă mulțumesc, nu sunt membru al grupului dumneavoastră, dar pentru mine pe viitor veți fi și coordonatorul uh, GUE. Ultimul uh, vorbitor uh, al grupului uh, neafiliaților are cuvântul. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele dumneavoastră amabile de la începutul întâlnirii. Suntem, sper eu, o instituție democratică aici și putem avea păreri divergente și cu toate acestea să ne înțelegem. Nu cred că e vremea pentru discursuri greșite. Cetățenii britanici s-au pronunțat de două ori, atât la referendum cât și la alegerile generale. Și deși eu și o parte din colegii mei din partidul uh, Brexit nu suntem politicieni, ne-am bucurat de perioada pe care am petrecut-o în Parlamentul European, dezbaterea, cunos- ne-am bucurat să cunoaștem uh, pe mulți din colegii noștri și dacă această dezbatere ar fi fost purtată la un nivel mult mai democratic, poate că nu ne-am uh, fi uh, pricopsit cu Brexitul pe care îl avem acum. Trebuie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate pentru că Marea Britanie nu poate rămâne o insulă izolată într-o lume care devine globală. Vreau să spun că știu că o parte din colegii din Parlament nu sunt de acord cu această decizie, dar dacă credeți în democrație, trebuie să acceptați faptul că marea majoritate a cetățenilor britanici au decis să plece. Nu au făcut acest lucru pentru avantajele economice, ci pentru că își doreau națiunea suverană înapoi și pentru că doreau să stabilească ei felul în care uh, le-ai condusă țara cu un parlament uh, de la Westminster. Marea Britanie a jucat întotdeauna un rol important în istoria Europei, cu mult înainte de uh, înființarea Uniunii Europene. Am sacrificat foarte mult pentru a ne asigura că Europa se bucură de libertate uh, și uh, tot ce vă cer e ca Uniunea Europeană să dea dovadă de echitate în ceea ce privește negocierea acordului comercial în următoarele 11 luni. Boris Johnson a declarat de altfel că Ah, la ora actuală e în Camera lor zilor pre- prezentând propunerea legislativă și anume că nu va exista nicio prelungire după luna decembrie 2020. Cred că trebuie să luăm acest lucru cât se poate de în serios și această instituție trebuie să își amintească că, deși avem relații comerciale solide cu uh, Uniunea Europeană, avem un deficit comercial de 100 de milioane de lire sterline cu Uniunea Europeană, așa că Europa trebuie să-și, uh, să ia notă că e în interesul ei comercial și al nostru să nu încercați uh, să transformați într-un uh, într-un caz elocvent o națiune democratică care a, redecis, care a decis să-și reia controlul democratic asupra proiectării. Pentru că acești cetățeni ai Uniunii Europene um, își vor uh, face glasul auzit dacă Marea Britanie încearcă să fie transformată într-un astfel de exemplu. Noi le vom arăta oamenilor că într-o lume interconectată, individul va triumfa în fața unor instituții, unui hățiș de instituții nedemocratice. M-am bucurat, mi-a făcut plăcere să fiu în această comisie, să fiu în Parlamentul European, îi urez Uniunii Europene toate cele bune, dar mă tem că dacă nu vă veți schimba, Uniunea Europeană va apune. Și sper să negociați echitabil cu britanicii, așa cum am făcut-o noi întotdeauna cu voi și atunci vom ajunge la uh, o bună înțelegere pentru, o bună propunere pentru europeni și o bună propunere pentru britanici. Vă mulțumesc! După vot, după vot, vă rog, mai multe intervenții pentru că nu mai avem timp. E deja 5 și jumătate votăm după care domnul Corbett, după care ceilalți colegi britanici. După vot. Acum trecem la vot. E doar un singur raportor pentru fiecare grup. E un vot prin apel nominal. Aveți cartul, cartela de vot la voi. Votăm uh, referitor la proiectul de recomandare legată de mm, proiectul de decizie al Consiliului privind încheierea acordului de retragere a Marii Britanii și Irlandei din Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. S-a deschis votul. They, it's okay. The vote is closed. Toată lumea a votat? S-a închis votul. ...26 de persoane au votat în total, 23 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere. Textul este adoptat. Grazie, congratulazioni al... Mulțumesc. Felicitări domnul raportor Verhofstadt și raportorilor din umbră pentru munca desfășurată. Vă mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră și dau cuvântul acum domnului deputat Corbett. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. Eu cred că sunt cel care am cea mai mare vechime aici în AFCO. Și vă mulțumesc pentru faptul că le-ați mulțumit colegilor britanici pentru contribuția lor la această comisie. Din punct de vedere personal, vă pot spune că după atâția ani de apartenență de membru acest comisiu, am ajuns în acest moment trist de a vota pentru părăsirea Uniunii Europene. Însă simt și mânie, sunt mânios, practic. Din ce cauză? Deoarece Brexitul nu mai reprezintă, de fapt, dorința uh, clară a legătorilor britanici. 53% din cetățenii care au votat la ultimele alegeri au votat pentru partide care cereau organizarea unei, uh, unui alt referendum. Fiecare sondaj în ultimele 14 luni, cu excepția uneia, a arătat că dacă am fi organizat un alt referendum, o majoritate ar fi votat pentru rămânerea în Uniunea Europeană. În ultimele zile am văzut cum Parlamentul scoțian, cum adunarea din țara Galilor, cea din uh, Irlanda de Nord, au votat împotriva acestei, acestui acord de Brexit. Aici, în comisia noastră și cred că așa va fi cazul și în Parlamentul European, majoritatea reprezentanților aleși din Marea Britanie vor vota împotriva acestui acord de Brexit. Casa Comunelor, Camera Comunelor, mă scuzați, însă a aprobat. Și trebuie să știți că din toate aceste adunări parlamentare pe care le-am menționat, Camera Comunelor este singura care nu este aleasă printr-un sistem de reprezentare proporțională e un for ales uh, non-proporțional, iar partidul domnului Johnson a câștigat doar 43% din voturile la ultimele alegeri. 43% din cei care au votat reprezintă, de fapt, 29% din electoratul total britanic. Însă, după cum știți, acest guvern deține acum 100% din putere. Bineînțeles că Boris Johnson folosește această putere pentru a avea un Brexit și pentru a avea acordul pe care l-a negociat doamna May, cu excepția unui punct pe care el l-a modificat. Însă este un acord uh, deosebit de rău pentru nociv de drăutări pentru Uniunea Apară. În primul rând pentru că este un uh, Brexit, să zicem așa, PNV. Nu se știe, deci multe alte chestiuni vor fi soluționate după aceea, într-un cadru viitor. Deci Brexitul are loc fără ca opinia publică britanică să știe care va fi rezultatul final, fără să știe încotro se îndreaptă exact Marea Britanie. Însă, e deja clar că domnul Johnson intenționează să aibă o relație distantă cu Uniunea Europeană în afara Uniunii Vamale, în afara pieței unice, nici măcar să nu aibă o aliniere față o armonizare cu standardele europene, nu va fi posibilitatea de a participa la aranjamente de cooperare poliționească, de pildă sau de securitate, la programele Erasmus, de cercetare. Deci asta, toate acestea nu sunt garantate în niciun fel în situația actuală. Deci dacă se va continua cu Brexitul pe această, pe această cale, fără să îi se permită opiniei publice să voteze, acordul uh, real Brexit într-un referendum nu să se voteze doar pe baza unor promisiuni, ci să se voteze pe baza rezultatului definitiv. E ca și cum mi ai spune opiniei publice acum, eh, ai, hai, ți-a spus cuvântul acum 5 uh, ani, acum uh, să stac flanca și acceptă ce ai acum în față. Asta nu-i deloc democratic. Deci vă spun, acest uh, acord nu întrunește consimțământul uh, clar al britanicilor. De aceea eu am votat împotrivă. Și de aceea, și sunt foarte conștient că majoritatea membrilor vor adopta acest acord. Domnul Ferhofstadt nu trebuie să se uh, îngrijoreze în legătură cu consecințele unei eventuale respingere a Parlamentului European acestui acord. Uh, nu se va ajunge la un Brexit fără acord, nu știu, se va ajunge la o redeschidere a negocierilor, nu știu, nu se va ajunge pe buza prăpastiei, nu se va întâmpla asta, deci nu ne aflăm în această situație. Deci eu voi vota în funcție de principiile noastre, de valorile noastre și în funcție de ceea ce am apărat întotdeauna. Noi credem că locul Marii Britanii este alături de vecinii săi europeni într-un parteneriat pentru ca împreună să lucrăm pentru bunătățirea și propășirea continentului nostru. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule Corbett, pentru discursul dumneavoastră. Vă mulțumesc și pentru implicarea dumneavoastră în Comisia de Afaceri Constituționale și în Parlament. Aș vrea să știu dacă mai sunt alți membri din Marea Britanie care doresc să ia cuvântul acum. Ok, now Mrs. McGuinness and then... Doamna McGuinness, după care domnul Ruiz de Vesa. Thank you. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Când am intrat în sală în această după amiază, mi-a zis, haideți să terminăm cu asta, un vot rapid și să ne întoarcem acasă. Însă, sincer vă spun, a fost important că am avut timpul necesar pentru a avea o discuție mai profundă. Da, am văzut, unii sunt triști, alții se bucură. Însă mă bucur măcar să văd că totuși atitudinea aceea plină de mânie nu s-a regăsit astăzi aici. Nu aș spune că a dispărut cu totul, însă eu sper totuși că în faza următoare să ajungem Um, la o situație când oamenii se vor asculta reciproc cu respect în interesul atât al Marii Britanii cât și al Uniunii Europene. Acum, referitor la viitor, să ne uităm la punctul 22 din rezoluția noastră de săptămâna trecută și să găsim un mecanism care să ne permită să avem o modalitate de cooperare, de contacte cu colegii noștri britanici, în interesul nostru, al tuturor și al cetățenilor pe care îi reprezentăm. Eu m-am alăturat acestei comisii parlamentare din cauza Brexitului și deoarece mă temeam de chestiunea irlandeză care a fost menționată și premierul nostru Varadkar, ministrul nostru pentru afaceri externe Helen McIntyre au colaborat strâns cu dumneavoastră de-a lungul acestui demers pentru a evita ca pe insula Irlandei să nu se întâmple cei mai rău. Și le mulțumesc multilor colegi care au venit în Irlanda, care au văzut și care au spus că e important ca frontiera aceasta să rămână invizibilă în continuare. Deci nu vrem să ne întoarcem la trecut. Și asta mă cam... Uh, da, am votat acum pentru acest uh, acord de retrage. Voi vota cu inima strânsă și săptămâna viitoare la fel. Însă nu se vorbește acolo despre cel trecut când oamenii nu erau împreună. Care e partea bună a Uniunii Europene? Îi adună la oaltă pe oameni care se ascultă reciproc. Deci, da, eu într-adevăr sunt trist astăzi. E o zi într-adevăr tristă. Să respect decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană. Oamenii au votat pentru asta. Însă e un moment uh, dificil pentru noi toți și ultimele cuvinte se adresează doamnei Danuta, doamnei Danuta Hübner și lui Guy Verhofstadt, care și celor care din diferitele grupuri politice au lucrat la acest dosar. Le mulțumesc și celor de la secretariat. A fost uh, o muncă din care am învățat multe. Eu sper ca acest caz al Marii Britanii să fie un caz uh, <laughs> izolat. Da, britanicii se îndepărtează, însă rămân în Europa. Nu știu, va veni această perioadă de 11 ani când sper uh, să existe o conștientizare în legătură cu implicațiile acestui lucru. Eu vă urez uh, mult noroc, dar ceea ce sper eu e ca în următoarea fază a negocierilor să se negocieze cu decență. Da, deci după votul de săptămâna viitoare, oricum munca noastră va începe din nou. Vă mulțumesc mult, doamnă Măghines. Acum are cuvântul domnul Ruiz de Vesa. Thank you, President. Uh, indeed, it is a, a very sad... Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, e o zi tristă pentru comisia noastră, e un vot trist. Am votat pentru acord din toate motivele pe care le-a evocat uh, Guy Verhofstadt și alții, dar inima mi-e grea. Am votat uh, din uh, rațiuni de responsabilitate și pentru a evita riscurile unui Brexit dur. Ce e foarte trist și foarte greu pentru europeni, europeni ca mine, pentru un, un federalist european, este să votezi uh, pentru îndepărtarea unui astfel de stat, dar e până la urmă vorba de un uh, divorț legal, consfințit prin tratate și uh, este vorba și de urmarea unui uh, referendum care a fost câștigat cei drept la mustață de către Brexit. Privind în urmă, îmi dau seama că s-au comis multe greșeli tactice de la decizia de a organiza referendumul din capul locului, care era complet nenecesar, apoi uh, toată campania celor care își doreau ca Regatul Unit să rămână în UE, modul în care Parlamentul Britanic uh, care a fost cât pe ce să ajungă la un al doilea referendum, dar a hotărât uh, să convoace mai degrabă alegeri generale. Dezbaterile nu au încetat în ceea ce privește rolul Regatului Unit în Europa de ani de zile, iar societatea încă este împărțită, cam jumătate-jumătate în ceea ce privește euro. Chiar de-ar fi să luăm în seamă faptul că Britania, Marea Britanie nu s-a alăturat proiectului european încă de la început, ci avea ulterior. Cred că procesul de reflexie pe care poate îl începem acum este că, chit că este o zi tristă, poate este un nou început. E vorba de începutul unei campanii, nu de reîntoarcere, cel puțin nu acum, dar o campanie pentru ca noi, europenii, europenii continentali și uh, cei din Irlanda, uh, să lanseze o nouă campanie pentru Europa în Regatul Unit care ar trebui să se facă la firul ierbii în sânul societății civile pentru a contracara toate minciunile și propaganda care nu au făcut decât să încingă imaginația publicului britanic timp de 40 de ani și care a făcut ca în ultimii patru ani și jumătate să-și atingă scopul. Cred că a sosit momentul să ne gândim la acest nou început și să lucrăm din greu pentru acel moment în care Regatul Unit va hotărâ în mod